good. Good afternoon, and um, as announced this morning. Bună ziua, doamnelor și domnilor! După cum am anunțat în această dimineață, vom începe cu punctul 16 de pe ordinea de zi, urmând să tratăm 15, 17 și 14 mai apoi. Așadar, Primul punct de pe ordinea de zi este guvernanța și parteneriatul pe piața unică. Raportor este domnul Jürgen Kreutzmann. Fără a zăbovi, îi dăm cuvântul domnului raportor pentru a ne vorbi despre guvernanță și parteneriat pe piața unică. Thank you very much. I will continue speaking in German. Și o să vorbesc în germană. Le mulțumesc colegilor și colegilor mei pentru amendamentele depuse, amendamente care cu siguranță vor fi luate în calcul la IMCO. Câteva idei despre amendamentele mele. La 13 subliniez rolul important al unei rețele europene pentru libera circulație a lucrătorilor europeni. Un lucru care rămâne nemenționat în, comisia, în comunicarea comisiei. Discutăm despre o rețea cu posibilități de ocupare în alte state europene. Din păcate, această rețea este necunoscută în rândul cetățenilor. De aceea este foarte bine să somăm statele membre să îmbunătățească vizibilitatea acestei rețele. De asemenea, am depus un amendament prin care salutăm inițiativa Comisiei de a crea un organism central pentru cetățeni pentru a accesa piața internă. Pentru cetățeni este important să obțină informații directe, informații clare. Discutăm despre modul în care acum acest punct central informațional trebuie să fie uh, Uh, făcut mai vizibil în rândul cetățenilor. Ieri am uh, analizat un document din care rezultă foarte clar că partenerul de discuție la nivel european nu ocupă rolul pe care trebuie să-l ocupe în rândul cetățenilor. Uh, acest Iată că de aceea deciziile luate de noi la nivel european nu le sunt cunoscute cetățenilor. De aceea, punctul acesta de contact unic trebuie odată să fie făcut vizibil și, în al doilea rând, să funcționeze mai bine. Amendamentul 5 am sugerat faptul că la nivelul național și subnațional trebuie să se țină seama de competențele autorităților de resort. Trebuie ca Comisia Europeană să facă presiune în momentul în care statele membre sunt delăsătoare. Consider că la majoritatea punctelor vom găsi compromisuri eficiente și mă bucur să aud opinia raportorilor din umbră de la celelalte grupuri politice. Președinta, dorește cineva să ia cuvântul pe acest subiect? Nu, spune președinta. So, thank you very much. Ba da, doamna Iaconsari. Mulțumim foarte mult pentru intervenție. Consider că cel mai important amendament este amendamentul 16. Consider că că economia gri nu a fost suficient subliniată în comunicarea Comisiei. Aș dori să știu de ce nu a fost lansat un uh, studiu de impact în ceea ce privește uh, solicitările Parlamentului European 2009 privind asumarea răspunderii la nivel european. De asemenea, subcontractarea trebuie să fie reglementată clar, deoarece are din ce în ce mai mult loc la nivel transfrontalier. Menționez exemplul Finlandei. În Finlanda se construiește o centrală nucleară acum. Și au fost angajați lucrători din numeroase state, lucrători străini. La un moment dat, o companie din Cipru ne-a trimis lucrători polonezi în construcție. Nu ne este foarte clar Cine își asumă răspunderea în această situație, mai ales când lanțul de subcontractare este complicat? Aceste probleme, așadar, trebuie subliniate ca atare. Amendamentul 17, în ceea ce privește alternativele, uh, soluționarea uh, prin mijloace alternative a disp, uh, disputelor. Am putea include acest instrument la, nivel, la nivelul actorilor industriali pentru a nu consuma resurse în procese. Președinte, dorește să intervină cineva de la comisie? Thank you. Vă rog. Uh, yes, uh, I'm Mrs. Brunter from DG. Sunt de la DG Piața Internă, de la Comisie și aș dori să mă refer la revizuirea regulamentului Bruxelles 1. Cred că acest lucru ține de competența doamnei Reding, deci ar trebui să obțin mai multe informații de la justiție pentru a vedea exact în ce stadiu se află lucrările, oferindu-vă mai, abia mai apoi răspunsul pe acest subiect, care, în paranteză fiind spus, nu este tratat în Single Market Act. Președinta, dacă nu sunt alți intervenienți, dăm cuvântul din nou domnului Kreutzmann. Nu voi comenta propunerile. O să analizăm ceea ce a spus colega noastră din Finlanda, o să vedem ce anume putem face. Este foarte clar că avem probleme la nivelul concurenței. Și putem să ne gândim la un exemplu din Polonia. Știm ce s-a întâmplat când au venit lucrători din China în Polonia pe salarii mai mici. Acest lucru a afectat concurența. Și cred că amendamentul dumneavoastră se îndreaptă, de fapt, în această direcție. Nu este nicio problemă. Mulțumesc. Pe 14 februarie va fi uh, adoptat la Comisia, apoi în 2 martie la plenară acest raport. Trecem la punctul 17. Este vorba despre um, pentru că raportorul pentru, de la punctul 15 nu este în sală. Este vorba despre subiectul O piață unică pentru europeni, raportoare Lisa Iaconsari. Aveți cuvântul. Mulțumesc, le mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru că au uh, acordat un interes atât de mare avizului meu, au uh, propunând 80 de amendamente. Cred că aceasta reprezintă o valoare adăugată semnificativă. Cred că avem cu toții mai mult sau mai puțin același obiectiv, de a avea reguli comune și de a avea o piață unică funcțională pentru toți cetățenii, pentru că numele acestui uh, pachet uh, propus de comisie are tocmai acest sens de a-i pune pe cetățeni în centrul pieței uh, unice. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru major. Și cred că trebuie să ne gândim uh, la cine pot fi cetățenii întreprinzători, studenți, uh, lucrători, muncitori, uh, pensionari și așa mai departe. Chiar dacă avem abordări diferite și chiar dacă avem opinii diferite sub forma diferitelor amendamente pe care le-ați propus, constat că acest obiectiv comun ne-a unit, de fapt. Așadar, dragi colegi, am înțeles că nu avem timp să parcurgem toate aceste amendamente. și de aceea mă voi concentra doar pe cele mai importante. Așa cum am spus uh, mai devreme, există o parte care se referă la servicii servicii de interes economic general. Suntem cu toții de acord că aceste servicii au nevoie de o atenție specială. Pentru că sunt importante pentru cetățeni apă, electricitate, transport și așa mai departe. Salut amendamentul 2 de la domnul Kreutzmann și de la domnul Baldasare, precum și amendamentul 3 al doamnei Beres. Sunt sigură că vom găsi o soluție în ceea ce privește formularea. Propun uh, ca problema infrastructurii să facă obiectul unui paragraf de sine stătător, care să includă, de exemplu, amendamentul 33. În ceea ce privește serviciile sociale, sunt de acord cu domnul Kreutzmann și cu domnul Baldasare cu privire la amendamentul 17 și anume că trebuie să clarificăm situația serviciilor sociale de interes general. Totuși, în calitate de legiuitor uh, european, trebuie să fim cât mai preciși cu putință. Altfel, vom uh, genera hotărâri din partea Curții de Justiție și suntem cu toții de acord că nu ne dorim acest lucru. Am discutat apoi despre clauza socială și despre detașarea lucrătorilor suntem de acord că drepturile fundamentale trebuie să fie respectate în toate actele normative. La paragraful 4 și amendamentul meu 27 am dorit să clarific uh, mai mult acest principiu și am vrut să menționez în mod specific dreptul la grevă și să uh, sprijin um, susținerea anumitor drepturi. Ideea mea a fost să includ o clauză socială obligatorie în legislația privind piața unică. Și ideea este împărtășită de aproape toți colegii într-un fel sau altul. Amendamentul 24 din partea raportorilor din umbră, PPE și alte, au susținut articolul 9 din tratat care ar reprezenta baza pentru acea clauză socială. Mă întreb dacă nu cumva am putea să ajungem uh, la un compromis pe acest subiect. Apoi, uh, nu este o idee atât de nouă, este o idee de actualitate și anume uh, mă gândesc la jurisprudența Curții de Justiție am avut o astfel de jurisprudență în uh, ultimii ani. Am putea să evităm uh, toate mm, situațiile, toate cazurile foarte dificile în instanță cu care ne-am confruntat în ultima perioadă. Iar uh, subiectul meu preferat, subiectul meu de suflet, urmează să fie prezentat acum. În Finlanda când am discutat despre o lege în acest domeniu, am discutat și acest subiect. Intenția noastră nu era să formulăm lucrurile așa. Cred că trebuie să revizuim acum. Văd din amendamente că suntem cu toții de acord că situația actuală, statul quo-ul, trebuie să fie schimbat. Există divergențe între cei care cred că o inițiativă este suficientă și alții care consideră că avem nevoie de o directivă nouă. Cred că ar trebui să discutăm uh, în continuare pentru a putea ajunge la un compromis. La amendamentul 54, Kreutzmann-Baldassare este foarte bun sunt sigură că putem să ajungem la un compromis și acolo. Partenerii sociali uh, ar trebui să joace un uh, rol important în uh, restructurări, pentru că ei sunt cei mai afectați. Și, în fine, am dori să mă refer la cardul profesional cred că este bine să continuăm, să combinăm acest lucru cu pașaportul pentru a avea un singur card un singur uh, document. Și asta ar fi convenabil uh, pentru cetățeni. Este vorba de amendamentul 61, Kreutzmann Baldassare. Cred că acesta ar putea reprezenta un beneficiu atât pentru angajatori cât și pentru angajați. Și sunt convinsă că în viitor va juca un rol mai important pe piața internă ca un instrument facilitator. Sunt foarte bucuroasă că și Comisia a examinat în cele din urmă această problemă a cardului. Vă mulțumesc pentru atenție și uh, în viitorul apropiat voi propune colegilor mei, uh, Baldasare și Kreuzmann o întâlnire a raportorilor din umbră. Sper să putem găsi o formulare comună pe propuneri concrete. Mulțumesc! Uh, vă rog, cine dorește să intervină pe această temă, dintre deputați sau din partea comisiei? Nu? Bun, atunci vă mulțumim foarte mult. După cum știți, adoptarea în Comisia Employment are loc pe 14 februarie. Îmi cer scuze, microfonul s-a oprit. Trecem acum la următorul punct, punctul 15, care se referă la o piață unică pentru întreprinderi și creștere. Domnul Baldasare, vă rog, aveți cuvântul. Grazie, președinte. Sono soddisfatto dei 66 emendamenti che sono stati presentati. Mulțumesc, sunt foarte mulțumită de, mulțumit de aceste amendamente care au fost uh, depuse la proiectul de amendament, pentru că, în general, acestea au îmbunătățit textul și au contribuit la realizarea intenției principale a raportului, adică îmbunătățirea accesului IMM-urilor pe piața internă. Vrem să reducem uh, birocrația și să facilităm participarea IMM-urilor la licitații și la alte acțiuni care le permit să progreseze în coordonare cu strategia europeană. Așadar, având în vedere aceste obiective, împărtășesc uh, dorința colegului Turenen de a sprijini companiile care activează în domeniul social, așa cum se menționează la amendamentele 1 și 2. Este vorba despre necesitatea dezvoltării durabile a pieței în vederea creării de locuri de muncă de calitate. Așadar, amendamentul 6, 14 și 18 arată acest lucru și și eu sunt uh, convins că trebuie să promovăm competitivitatea și sustenabilitatea pe piața internă. Este vorba de amendamentul 4 al colegului Capranov. De asemenea, reducerea birocrației și facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare domnul Kreutzmann, doamna Rapti și avem și o propunere specifică din partea doamnei Beres. Cred că majoritatea amendamentelor se referă la alineatul 5, care se referă la standardele sociale și la acordurile comerciale între Uniunea Europeană și țările terțe. Aș putea să acopăr toate aceste aspecte într-un compromis. Mă gândesc la amendamentele 28, 29, 31 și 32. Voi încerca să stabilesc un echilibru între aspectele sociale și necesitatea îndepărtării obstacolelor în calea comerțului internațional. Cred că amendamentul 34 este o bază bună pentru ajungerea la un compromis, pentru că menționează în mod explicit responsabilitatea socială corporativă a companiilor europene în negocierea acordurilor comerciale cu țările terțe. De asemenea, este bine să avem un nivel adecvat de transparență. Amendamentul 40 al doamnei Renie. Apoi uh, este vorba și de amendamentele 4 și 7, principiile de contabilitate. Este vorba și de reducerea birocrației și introducerea unor reguli mai flexibile. Nu vrem să avem o dereglementare excesivă, așa cum menționează doamna Turenen la amendamentul 38. Apoi, la 39, doamna Turunen și doamna Rapti au menționat anumite temeri. Sunt de acord cu doamna Iaconsari cu privire la propunerea Comisiei de a introduce o directivă care să aibă o bază impozabilă consolidată pentru companii. Acest lucru se regăsește la amendamentul 45. Aceasta ar reduce povara asupra companiilor publice și ar atenua presiunile asupra sistemelor fiscale naționale, individuale. Amendamentul 55 uh, a fost propus de doamna Beres. Dumnea ei vorbește despre legea privind uh, piața unică. Apoi vorbește despre reguli în ceea ce privește procesele de licitații. Cred că aceste amendamente pot face obiectul unui compromis și le voi pune la oaltă, pentru că se referă la unele chestiuni importante pentru raport precum îmbunătățirea accesului IMM-urilor la resurse și se, acesta se încadrează într-un cadru mai larg de promovarea inovației și a creării de locuri de muncă. Voi face un amendament cu un compromis cu privire la amendamente. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină pe acest punct? Doamna Iaconsari. Acesta este un subiect foarte important și consistent. Amendamentul 47, de exemplu, se referă la paradisurile fiscale. cred că trebuie să combatem paradisurile fiscale și aș vrea ca Comisia să întreprindă mai multe acțiuni în acest sens. Avem nevoie atât de stimulente, cât și de sancțiuni, pentru că evaziunea fiscală și um, scurgerea ilicită de capital au fost uh, menționate într-un raport din februarie 2010 cu privire la promovarea bunei guvernanțe în chestiuni fiscale. Și aș vrea să vă întreb dacă ar putea să-mi răspundă cineva în legătură cu această problemă a paradisurilor fiscale. pentru că este o problemă care nu inspiră încredere cetățenilor. Apoi, aș dori să întreb dacă nu am cumva am putea să repetăm, așa cum am propus eu la amendamentul 48, acea taxă pe tranzacțiile financiare cum a solicitat Parlamentul European anul trecut. Pentru a obține un rezultat, cred că trebuie să repetăm acest lucru din când în când. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Iaconsari. Dorește și altcineva să intervine? Domnul Kreutzmann. Mulțumesc, doamnă președintă. În ceea ce privește chestiunea taxelor, avem nevoie de o bază de măsurare bază uh, de măsurare unitară a taxelor și impozitelor. Acest lucru ne lipsește deocamdată. Ar uh, putea să aj- am putea ajunge în situația similară taxei pe valoare adăugată, să spunem că avem o uh, cotă minimă sub care nu este voie să se coboare. Pentru că, iată, riscăm să intervenim cu taxa pe tranzacție financiare însă la final îi vom ajuta doar pe uh, cei pe care nu trebuie. Vedem care este situația în Irlanda, unde există o taxă de 10% pentru astfel de tranzacții și este foarte clar că criza a pornit și de acolo. Așadar, nu ar trebui neapărat să venim cu uh, o taxă unică, unitară, ci ar trebui să oferim un plafon minim urmând apoi să lăsăm o marjă de acțiune statelor membre. Vedem că în, uh, avem structuri diferite la nivelul impozitărilor. Avem țări unde există impozit uh, de bază, avem țări unde există impozit minim, avem uh, așadar sisteme total diferite. Avem uh, sisteme sociale care sunt uh, finanțate din impozite, dar în Germania uh, prin cheltuieli. Deci, nu vom reuși niciodată să obținem această bază unitară decât dacă vom avea o formulă similară cu cea a Statelor Unite ale Americii. Concurența este binevenită, dar trebuie să fie una echitabilă. De aceea, pledez pentru următorul lucru. Am avea nevoie de o bază, de, o bază unică de măsurare, după care să vedem exact cum discutăm pe mai departe. Câteva remarci cu privire la raportul Baldasare. La amendamentul 28 am, uh, soluționat, am uh, solicitat uh, menționarea de standarde sociale în acordurile cu terțe state, acolo unde este nevoie. Sigur, este bine intenționată ideea de a impune standarde sociale în absolut toate acordurile încheiate, însă uh, Trebuie să vedem exact unde anume ne putem permite să facem acest lucru. Trebuie să vedem dacă face sens uh, ca pentru un asemenea punct să eșueze acordul comerciale care desigur sunt uh, și în interesul nostru. În ceea ce privește dreptul de proprietate intelectuală, uh, este un subiect extrem de important la nivel european. Trebuie să protejăm proprietatea intelectuală, pentru că la urma urmei discutăm despre un domeniu extrem de important. Cei care își aduc aportul, uh, aportul artistic, trebuie să beneficieze de protecție, pentru că, iată, ei acționează în beneficiul societății. Nu putem să tratăm acest subiect cu atâta ușurință și să permitem ca, iată, conținuturi prețioase să ajungă pe internet. Mulțumesc, spune președinte. Dorește Comisia să intervină pe acest subiect? Aveți cuvântul. Uh, thank you, Chair. I would... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să subliniez introducerea clauzelor sociale și de mediu în acorduri comerciale. După cum am subliniat într-o comunicare recentă în legătură cu Europa globală, mă bucur că să spun că Comisia încearcă să negocieze includerea a asemenea standarde și prevederi în, standard, în tratatele comerciale, inclusiv acorduri bilaterale, însă bineînțeles că nu va fi posibil pentru toate acordurile, în special dacă acestea au un domeniu de aplicare destul de restrâns. Sunt de acord cu domnul Kreutzmann care spune că trebuie să păstrăm flexibilitatea uh, și vreau să menționez că este deja o politică urmată de către Comisie. Iar acum, din nou, domnul Baldasare pentru concluzii. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc colegilor care au luat cuvântul. Uh, doamna Iaconsare a subliniat două amendamente în special în legătură cu paradisurile fiscale. Cred că cu toții suntem de aceeași părere că acest tip de transfer de capital sau evitarea eh, impozitării prin transferul fondurilor înspre o altă țară, nu privește în mod direct subiectul raportului actual. Așadar, nu mi se pare că este locul oportun unde să vorbim despre necesitatea unei atitudini mai dure împotriva paradisurilor fiscale. De aceea, mi se pare că amendamentul, cu toate că este de bun simț, nu ar trebui să fie inclus în acest aviz. Însă 48, care vorbește despre o taxă pe tranzacții financiare, uh, menționează un subiect care a fost discutat Uh, de mult timp în Parlament și știm că Parlamentul a cerut de mult timp studierea unei asemenea posibilități. Oricând se abordează subiectul la Consiliu, uh, se confruntă cu o opoziție de neclintit din, fa- din partea unor state membre. De aceea nu prea văd rostul menționării unui subiect atât de controversat într-un aviz menționării unei taxe pe tranzacții financiare care nu are nici o posibilitate de adoptare. Știm că nu există niciun fel de consens în acest sens în Consiliu. Bineînțeles că sunt de acord că sistemul de impozitare sau de taxare ar trebui să includă aspecte generale Și mi se pare ciudat că avem o monedă unică, însă sisteme diferite de uh, pensii, de securitate socială și așa mai departe. Nu prea văd cum se poate continua în acest fel. Însă, pe de altă parte, instituțiile europene trebuie să stabilească o bază comună pentru aceste lucruri pe care le-am menționat. Nu putem avea un stat unde poți să te pensionezi la 50 de ani și un altul în care te pensionezi doar la 68. Într-o țară poți să ai un venit de peste 100.000 de euro cu un prag de impozitare și în alt stat acest prag de impozitare să fie mult mai scăzut. De aceea avem moneda unică, care este unică pentru o mare parte a statelor membre. Într-unul din compromisurile pe care încerc să le întocmesc, voi ține cont de standardele sociale și impactul lor asupra negocierilor internaționale ale Europei. Trebuie să uh, fim fermi, dar să dăm dovadă și de flexibilitate. În relațiile internaționale există caracteristici ce trebuie respectate dacă vrem să progresăm. Parlamentul și Comisia încearcă să protejeze standardele sociale, însă întotdeauna încape o anumită doză de flexibilitate pentru ca în același timp să putem să continuăm negocierile care sunt în beneficiul Europei. Vă mulțumesc. Acest aviz va fi adoptat într-o reuniune extraordinară luni 14 februarie și adoptarea în plenară în a doua sesiune din martie. Ne reîntoarcem acum la punctul 14. Uh, Dimensiunea externă a politicilor sociale, promovarea normelor sociale ale muncii și responsabilitatea socială a întreprinderilor europene. Are cuvântul domnul Falber.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 menționez că Uniunea Europeană, în dimensiunea sa externă, deseori se comportă incoerent și ipocrit. Vrem să fim priviți ca model de către alte state din lume, însă trebuie să ne comportăm ca atare. Dacă vrem ca statele cu care avem legături comerciale să se comporte în mod decent, atunci trebuie să ne comportăm și noi în același fel. De aceea, sper că raportul meu va fi dezbătut intens și aș dori să repet faptul că trebuie să acționăm așa cum predicăm. În ultimii ani, Uniunea Europeană utilizează din ce în ce mai mult instrumente ne- neobligatorii în locul măsurilor obligatorii. Și am văzut uh, consecințele în Tunisia, de exemplu. Avem un acord de liber schimb cu Tunisia, așa încât Tunisia ar fi trebuit să respecte aceleași standarde ca și noi și știm ceea ce s-a întâmplat acolo. Nici nu mai vreau să menționez Egiptul. În mandatul meu de europarlamentar am auzit despre dialogul social, despre drepturile lucrătorilor, sindicaliștilor, despre un drept la o muncă decentă. Am adoptat uh, rapoarte uh, voluminoase care sunt uitate imediat timp de 9 ani am fost în Consiliul de conducere al Organizației Mondiale a Muncii și știu că impactul acestei organizații scade în mod continuu și influența sindicatelor s-a schimbat. Noi am adoptat anumite directive, cum ar fi directiva timpului de lucru, care în proiectul său era con- contravenea uh, regulilor Organizației Internaționale a Muncii. Se menționează aspecte sociale și dimensiunea socială, însă, de fapt, se pune accentul mult mai mult pe competitivitate. Însă Uniunea Europeană nu poate să fie competitivă cu orice preț. Exemplul țărilor nordice este foarte clar. Ele sunt competitive și în același timp se respectă drepturile sindicale. Există dialog social de care se ține cont și mie mi se pare că exemplul lor este unul demn de urmat. Nu voi, uh, vă voi mai reține foarte mult pentru că am impresia că colegii vor interveni. Nu m-aș bucura să se depună un număr, un număr mare de amendamente pentru că atunci când apar foarte multe amendamente, raportul se diluează și nu mai rămâne foarte mult din original în legătură cu responsabilitatea socială corporatistă. Acest concept a apărut pentru că aveam nevoie de o justificare pentru faptul că într-o lume globalizată și într-o economie globalizată nu mai există nicio legătură clară cu un oraș sau o regiune unde are sediul o companie. Însă cum putem vorbi despre responsabilitatea socială a unei companii atunci când o companie transnațională se relocalizează într-o altă țară, într-un alt oraș? Ar trebui să găsim și un standard european pentru responsabilitatea socială corporatistă. Ca fost sindicalist, îmi pare rău că sindicatele sunt subminate, că influența lor scade și chiar dacă folosim cuvinte cum ar fi dialog social sau respectarea sindicatelor, realitatea este diferită. În raportul meu vorbesc și despre practicile care se aplică în zonele industriale, uh, care se aplică lucrătorilor prin agenție și vă amintiți cu toții uh, de cuvintele strategiei de la Lisabona, care s-a transformat de fapt în strategia de la Lisabona. Că, pentru că acum s-au pierdut extrem de multe locuri de muncă. În negocierile noastre cu Columbia sau cu Corea de Sud, trebuie să fim conștienți de faptul că atunci când uh, statele respective se uită spre Uniunea Europeană și uh, sunt surprinse de cerințele noastre, aceste state deseori ne menționează procesul Mode 4. Mai mult de 10 ani în urmă, atunci când negociam regulile pentru Organizația Mondială a Comerțului, ca sindicaliști la Seattle, la Singapore, am încercat să promovăm un principiu prin care convențiile de bază vor face, vor fi menționate uh, în orice tratat. Ni s-a spus că nu este posibil, că este responsabilitatea Organizației Mondiale a Muncii, însă acum vedem că influența Organizației Mondiale a Muncii scade. Sper că o majoritate a membrilor actualei comisii va fi de acord cu abordarea mea. Aș dori să mulțumesc și tuturor colaboratorilor mei. Vă mulțumesc înainte de a da cuvântul vorbitorilor. Uh, dau cuvântul directorului Fundației Europene a Sindicatelor. Mulțumesc! Este un privilegiu pentru noi să avem astăzi șansa de a participa la această dezbatere. Cu umilință vă spun că acest raport este extrem de important pentru fundația noastră, având în vedere că activitatea noastră este întreprinsă în mare parte în afara Uniunii Europene cu țări partenere. Deci, dimensiunea externă ne va oferi sprijin politic în activitatea noastră. Cum anume putem să contribuim noi la dezbaterea aceasta cu informații? Uh, Uh, și de ce dorim să participăm, într-adevăr. Foarte pe scurt, o să vă spun de ce este nevoie să devenim în, uh, în, la nivelul politicilor sociale și cu cine. Și ce ar trebui să facem mai mult sau diferit în uh, îmbunătățirea transparenței prin intermediul documentului acesta. În discutăm despre faptul că lucrăm cu, 27, cu 30 de state, 27 dintre acestea având un venit uh, uh, destul de redus. Și combaterea sărăciei este extrem de importantă în aceste zone. Cum putem face acest lucru? La fel cum s-a menționat la G20 recent și la fel cum s-a stipulat în strategia G20, sărăcia poate fi combătută într-adevăr și poate fi combătută cu, uh, prin intermediul populației și prin intermediul dobândirii de competențe. Salutăm modelul social european propus aici, salutăm rolul alocat educației și formării profesionale, fiindcă, iată, competențele sunt cheie în aceste zone cu venit redus a le propune așadar să mizeze pe dobândirea de competențe la nivelul eh, educației secundare este un obiectiv greu de realizat, pentru că majoritatea de, celor de acolo nu au posibilitatea financiară de a termina ciclul educației secundare. Așadar, aici se propune altceva. Propunem să facem o legătură între educație și mediul antreprenorial. Acest, această legătură este crucială în statele cu care noi colaborăm. De asemenea, uh, sprijinul uh, acordat acestor țări nu înseamnă doar oferirea de calitate în educație și formare, indiferent de cine este vorba, tineri sau adulți, indiferent că ne referim la uh, educația form- și formarea profesională inițială sau continuă. Este nevoie să oferim cursuri relevante. Competențele sunt extrem de importante, pentru că acestea joacă un rol important în combaterea și reducerea sărăciei. Elementele cele mai importante care trebuie luate în considerare în aceste state sunt uh, rata șomajului în rândul tinerilor, rata care crește foarte mult, a crescut foarte mult, mai ales acum, în timp de, pe timp de criză. Și apoi axa creată între educație, formare, training și grupurile dezavantajate. De asemenea, considerăm că este la fel de importantă cooperarea între cooperarea în vederea pregătirii și ocupării. Pregătirea vocațională ar putea fi organizată uh, în întreprindere, astfel încât să se asigure tranziția Uh, între studiu și piața muncii. Așadar, politica socială ar trebui să sublinieze și acest aspect. Raportul face referire și la relațiile comerciale. Într-adevăr, multe acorduri comerciale ale Uniunii Europene sunt încheiate și cu țări cu care noi lucrăm, dar nu numai cu acestea. Analizând datele statistice oferite de OMC, vedem că există acum o tranziție de, de la, în, la nivelul acestor acorduri. Și acum produsele uh, manufacturate provin din aceste state. Europa, în acest context, a trebuit să sublinieze faptul că este nevoie să mizeze pe competențe pentru a asigura calitate, indiferent de natura acordului considerăm iarăși că responsabilitatea socială a întreprinderilor este un concept uh, important căruia trebuie să-i dea curs întreprinderile ce acționează în uh, europene ce acționează în statele partenere. Statele acestea nu sunt în măsură să trateze acest subiect unii chiar consideră că responsabilitatea socială a întreprinderilor este un principiu de lux, având în vedere că acolo se discută despre principiile de bază ale coeziunii la ora actuală. Așadar, apreciem faptul că se face trimiterea la acest tip de responsabilitate. Apreciem faptul că dezvoltarea competențelor este parte a acestui concept. Iată ce considerăm noi că este relevant în acest raport pentru activitatea pe care o întreprindem noi cu aceste terțe state. Cu cine putem uh, coopera? Ne referim la diferitele părți vizate, interesate din uh, aceste state care doresc să uh, abordeze aceste provocări. Se mizează acum pe calitate, pe standarde sociale, standarde de muncă. Însă, din nou, totul pornește de la bază, de la um, crearea de, de la dobândirea, mă scuzați, de competențe. Trebuie să creăm și instituții al, pentru partenerii sociali, angajatorii, uh, reprezentanții societății civile din acele state au nevoie de sprijin astfel încât să poată deveni parteneri viabili în discuția despre politicile sociale. Am avut, uh, ați avut posibilitatea să analizați programul și activitățile noastre. Știți ce activități avem planificate pentru anul 2011 și vom continua în același spirit considerăm că toate elementele menționate sunt extrem de relevante și trebuie insistat asupra lor. Menționez încă un aspect care poate fi de ajutor. Mă refer la migrație. Analizăm uh, ceea ce se întâmplă în țările vecine din Sud, vedem că există foarte multe tensiuni și migrația către Europa crește. Cred că în acest sens ar fi bine să intervenim la nivelul țărilor de origine pentru returnare, pentru cei returnați. Sigur, există migrația legală, dar ar trebui să existe și o politică de returnare către țara de origine. Să le fie recunoscută experiența dobândită în Europa și să fie îmbunătățite șansele de a porni acolo afaceri. Tot ceea ce menționez astăzi se aliniază uh, dezbaterii purtate la, G, la G20 ca follow-up uh, pentru Seul. Discutăm și despre faptul că acolo există reprezentanțe la Banca Mondială, uh, de la UNESCO, de la OIM și de la OCDE. Toată lumea întreprinde eforturi comune pentru a mijloci dobândirea de competențe în statele cu venit redus, statele în care noi acționăm. Se caută strategii care să îi ajute pe cei de acolo pentru a contracara, pentru a acoperi lacunele din sistemul dobândirii de competențe. Așadar, mizăm pe respectul între state și pe schimbul de bune practici la nivelul modelului social. Mulțumesc, spune președinta. Urmează din partea comisiei uh, domnul Moraes. No. Nu este în sală, spune președinta. Domnul Circus. Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera... Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, vreau să îl felicit pe domnul Falber pentru activitatea întreprinsă. Iată, a fost foarte riguros și ne-a oferit un proiect bine închegat, dar și complicat. După cum a spus și domnia sa, este un document cheie care va contura viitorul Europei. Vedem care sunt urmările globalizării la nivel. Mult timp am considerat că stilul de viață european va fi pur și simplu extins dincolo, va fi, de, va fi extins în interiorul Uniunii Europene, dar și dincolo de Uniunea Europeană și că ideile noastre vor fi propagate ca până acum. Însă, în ultimii ani, am asistat la o adevărată revoluție. Revoluție care acum generează o nouă formă de consumerism și un nou standard de trai peste tot în lume. Așadar, viitorul Uniunii Europene a devenit un subiect de discuție extrem de important. Instituțiile vor trebui să facă față acestor provocări. Trebuie să întreprindem un efort considerabil, astfel încât partenerii noștri de pertutindeni să ne ajute să creăm un sistem de valori comune, să creăm un sistem de conlucrare, de cooperare, fiindcă, altfel, riscăm să ne confruntăm cu uh, o situație ca aceea a țărilor în care primează inegalitatea și sărăcia. Deci trebuie ca lumea să privească la noi, să observe un exemplu de bune practici. Altfel, riscăm să regresăm și vom renunța la valori care nu sunt respectate altundeva în lume. Mai ales că discutăm despre modul în care avem piața unică și cum funcționează aceasta. Sunt de acord cu raportorul. Situația este urgentă. Avem o problemă reală. Avem foarte multă retorică pe acest subiect, dar puțin acțiune. Situația este mult mai gravă decât ne-am fi așteptat. Constat că există mult pesimism, dar nu cred că am eșuat complet. Acest pesimism însă ne arată că până la urmă Pesimismul vine din inteligență, inteligența ne va ajuta să scăpăm de aceste probleme, după cum spunea un filozof spaniol. Ar trebui să ținem cont de convențiile OIM, în special Convenția 94, care se referă la cazul Rufer, în ceea ce privește achizițiile publice în Germania. Au fost o serie de probleme legate de acest dosar. Domnul Falber ne-a oferit o analiză în acest sens, analiză pe care trebuie să o includem și cred că o să și vin cu un amendament în acest sens. Decizia dată de Curtea de Justiție în ceea ce privește directiva privind lucrătorii și libertățile acestora. Discutăm despre libera circulație în Uniunea Europeană și discutăm despre modul în care ceea ce s-a întâmplat a contravenit convențiilor OIM, pentru că libera circulație a serviciilor și a bunurilor a reprezentat ceva incompatibil cu Convenția 94 OIM. Lucru care este absurd la urma urmei, fiindcă avem state membre UE care în consecință, s-au retras de la Convenția 94 OIM, deoarece au considerat-o incompatibilă cu prevederile tratatului de la Lisabona. În acest context, trebuie să dezbatem acum directiva lucrătorilor detașați, fiindcă, iată, sunt chestiuni care ne vor contura viitorul și care trebuie analizate acum. Domnule Falber, voi uh, depune un amendament prin care să subliniez aceste dificultăți, dar v-aș ruga să nu priviți această abordare ca fiind una pesimistă. La urmă trebuie să privim viitorul cu optimism. În ceea ce privește Forumul Social European, Comisia Europeană și-a asumat angajamentul pentru acest proiect și a solicitat statelor membre să semneze și să ratifice toate convențiile OIM. Este important să nu uităm că avem această obligație și nu am vrea ca Comisia să uite că și-a asumat această obligație, acest angajament. Trebuie să se înțeleagă foarte clar ce am dorit să spun statele membre trebuie să ratifice aceste convenții pentru că a, numai așa vor avea autoritatea morală de a se impune. Nu trebuie doar să ne soluționăm problemele interne, ci trebuie să oferim un exemplu lumii întregi, un exemplu de bune practici. Mulțumesc, domnul Coferati are cuvântul. Voglio sottolineare anch'io alcuni de... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să să menționez câteva dintre punctele uh, importante din uh, textul lui Richard. Aș dori să mă refer în principal la mm, modelul social. Sunt mai multe modalități prin care putem apăra modelul social. Modelul social european uh, a fost important din totdeauna, în toată istoria. Este un lucru care a diferențiat Europa de restul lumii și de aceea vrem să respectăm în continuare drepturile lucrătorilor care muncesc în această Uniune Europeană. Într-o lume globalizată, acest lucru este supus dezbaterii. Producerea de bunuri și servicii în alte părți ale lumii se bazează pe modele în care drepturile persoanelor sau uh, drepturile sociale nu sunt uh, întotdeauna respectate pentru că generează costuri suplimentare. De aceea, într-o astfel uh, de lume, este evident că condițiile pe care Europa le consideră importante sunt atacate. De aceea avem motive culturale să apărăm modelul social european, să apărăm uh, coeziunea socială și modelul care a stat la baza acestei coeziuni. Acesta a fost de altfel unul dintre motivele care au atras investiții semnificative timp de cel puțin 100 de ani, permițând sectorului manufacturier să se dezvolte. Deci cred că trebuie să valorificăm în continuare acest model. Apoi există și dispoziții în tratat care apără acest model iar aceste dispoziții au fost reflectate în negocierile comerciale ale Uniunii Europene. Este imposibil ca Europa să aibă relații comerciale cu țări care, um, pentru că sunt uh, nedemocratice uh, sau din alte motive, pur și simplu neagă sau uh, nu respectă drepturile lucrătorilor care lucrează acolo. Sunt de acord cu Richard și cu propunerea sa că trebuie să protejăm acest model și să menționăm în acest sens reciprocitatea. Nu cred că ar trebui să încetăm exporturile și să încetăm să încheiem acorduri comerciale, ca să nu mai vorbim despre importuri, pentru că aceasta pune problema dumpingului care afecta țările mai slabe. În fine, un alt subiect important este responsabilitatea socială corporativă. Acesta este un instrument oarecum uh, ambigu. Foarte multe companii, în special cele mari, s-au folosit de acest uh, concept ca o metodă propagandistică. Poate că merg un pic prea departe, dar nu găsesc un alt cuvânt care să acopere realitatea mai bine și spun propagandă pentru că companiile își prezintă activitatea ca fiind ecologică, prietenoasă cu mediul înconjurător, uh, astfel încât să poată lucra bine și în viitor. Unele companii uh, petroliere, de exemplu, sunt responsabile de poluarea Uh, mărilor în Europa de Nord, pentru că se transportau uh, produse care nu trebuiau transportate pe cale maritimă. Deci ar trebui să mergem dincolo de această propagandă negativă. De aceea trebuie să avem uh, acte normative, legislație care să definească exact ce înseamnă responsabilitatea socială corporativă, iar această legislație trebuie să fie una cu caracter obligatoriu. Nu este vorba doar o chestiune de imagine și de credibilitate sau de reputație a unei companii. Unele companii au folosit, de exemplu, munca copiilor. Uh, și uh, când au aflat, consumatorii nu au mai cumpărat produsele, iar companiile au pierdut bani. Deocamdată, responsabilitatea socială corporativă CSR este voluntară, dar dacă păstrăm acest caracter uh, voluntar, atunci uh, nu va fi bine. Oamenii vor continua să folosească responsabilitatea socială corporativă, dacă nu este obligatorie, doar ca o modalitate de a-și îmbunătăți imaginea. Așadar, instrumentele de CSR trebuie să devină obligatorii și, bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că acestea sunt folosite în mod transparent și de aceea avem nevoie o directivă, dar și legi și standarde naționale. Mulțumesc! Acum uh, a venit și comisia așa că îi dau cuvântul domnului Moraes din partea comisiei. Mulțumesc. Îmi cer scuze că am întârziat. Am uh, aflat foarte târziu schimbarea ordinii subiectelor pe ordinea de zi. Aș dori să fac câteva comentarii generale cu privire la dimensiunea extern, externă a politicii sociale. Comunitatea internațională în ultimii ani și în perioada de criză a pus accentul pe această chestiune și în acest context este esențial să păstrăm acest uh, imbold și în aceste momente de relansare, de recuperare și mă refer aici la strategia 2020. Așadar, în acest context este de apreciat faptul că Parlamentul abordează problema dimensiunii externe a politicii sociale în proiectul de rezoluție care se discută astăzi. Aș vrea să încep prin a analiza problema, problemele dezbătute la nivel internațional. În uh, cadrul G20 au existat uh, discuții intense legate de relansarea economiei. Am și participat uh, la dezbatere uh, și s-a consolidat rolul OIM în guvernanța globală. În același timp, Comisia, în colaborare cu statele membre, se va strătui să consolideze activitățile în cadrul OIM, lucru care este necesar pentru a asigura un mediu egal la nivel uh, internațional, în special în ceea ce privește standardele de muncă. Aș dori să vă reamintesc că toate statele membre au ratificat Convenția OIM privind uh, munca. Aș vrea să mă refer și la un alt domeniu care devine tot mai important la nivel internațional și anume protecția socială. Uh, conferința internațională a muncii care va avea loc în iunie se va concentra tocmai pe acest subiect. Comisia nu este activă doar pe scena internațională, ci contribuie la acest efort și prin promovarea dialogului cu partenerii strategici ai Uniunii Europene pe aspecte de politică și ocuparea forței de muncă. Comisia a contribuit de asemenea la promovarea acestor chestiuni la nivel regional. Și aș dori să vă reamintesc conferința ministerială privind um, ocuparea forței de muncă și uh, planul de acțiune care um, s-a discutat anul trecut în zona mediteraneană. De asemenea, continuăm să promovăm dezvoltarea durabilă în coroborată cu responsabilitatea socială corporativă, dar și cu alte politici, printre care politica comercială. Acest lucru a revenit și în această discuție. Aș dori să menționez că anul acesta Comisia va, propune o, va face o nouă propunere privind un nou regulament GSP. Este vorba de avem în momentul de față de, în derulare activități uh, metodologice și un studiu de impact. Toate aceste chestiuni vor fi importante în contextul negocierilor acordurilor de liber schimb și ne pregătim și pentru implementarea acestui acord de liber schimb cu Corea inclusiv uh, prin instituirea unui mecanism de monitorizare pe capitolul dezvoltare durabilă. Aș vrea să mă refer acum uh, și la comentariile făcute de comisie adresate recent Parlamentului în contextul activității Parlamentului pe rezoluția privind drepturile omului și uh, standardele sociale și de muncă în acordurile internaționale. În încheiere, am să vă spun că Comisia intenționează să elaboreze un document de lucru care se concentrează pe implementarea politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă. Acestea vor ține seama de activitățile recente întreprinse de Uniunea Europeană în domeniu și vor uh, oferi o perspectivă asupra acestui domeniu, fiind relevant pentru subiectele despre care discutați dumneavoastră în cadrul acestei rezoluții. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Cred că vom avea discuții foarte interesante în legătură cu acest raport. Nici Acum, uh, cred că nu mai uh, este nicio îndoială dacă vrem ca responsabilitatea socială corporativă să fie voluntară sau obligatorie. Am votat deja înainte termenul pentru depunerea amendamentelor. Înainte să revin la domnul Falber, este 16 februarie. Vă rog, domnule Falber, să faceți câteva comentarii în încheiere. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru comentariile pe care le-ați făcut. Aș dori să-i mulțumesc colegului meu, Alexandro Sercas. Sunt aici în Parlamentul European și constat că de fiecare dată se încearcă Uh, punere la pământ a acestui serviciu social sau de care suntem cu toți mândri. Aș vrea să mulțumesc și reprezentanților de la Fundația pentru Training și colegului meu uh, Coferati. Aș dori de asemenea să mulțumesc și comisiei și aș dori să îi transmit că ar fi bine dacă ar publica ceea ce a păstrat până acum confidențial în negocierea acordului cu India, de exemplu, în care urmează să fie folosit Mode 4. Și aceasta va duce din nou la dumping social. Mulțumesc încă o dată tuturor colegilor și sper că vor fi cât mai puține amendamente. Mulțumesc! 16 februarie, uh, depunerea amendamentelor, 13 aprilie adoptarea în uh, Comisia Employment și în iunie uh, votul în plenară. Dar aceasta este doar o dată provizorie. Avem votul la ora 5, așa că luăm o pauză până atunci, până la 5 fără 10, 5 fără 5. Dar începem votul la 5 fix. Mulțumesc! Vom începe sesiunea de vot într-un minut. Să pregătiți, vă rog frumos, cartelele de vot. Right. Um, we're starting on... Vom începe sesiunea de votare. Primul amendament la liniatul 1, amendamentul 26. Cine este pentru?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 Abțineri. Se respinge. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul B. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 caduc, 52-54 retrase. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ceea ce înseamnă că 56 este caduc, 57-59 retrase, votăm acum 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65, 66 retrase, 67, 68, 69 fie retrase, fie caduce. 70, 71 pentru, împotrivă, abțineri. Facem o verificare electronică. Votăm 71. Vote is closed. S-a închis votul. Paisprezece pentru, șapte împotrivă, se respinge. 74 cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 75 retras. 76 cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul D. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 77 retras. Celelalte următoarele sunt caduce. IMCO 4, doar ultima parte ca adăugire la compromisul E. IMCO 4, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? A fost respins. Econ 2 se adoptă fără vot, la fel Econ 9 și Econ 10. Ajungem la 82. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 83 pentru? Împotrivă? Abțineri respins. 84 pentru? Împotrivă? Abțineri respins. E, compromisul F. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem așadar la 95. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 97. Uh, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 99 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă și ajungem la amendamentul 100, 104. Nu, 104 nu a fost retras, deci trebuie votat. Cine este pentru? 104. Împotrivă. Abțineri. Respins. 108. Nu, îmi cer scuze, spune președinte. 106. Cine este pentru? împotriva, abțineri, respins. 108 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul H pentru, împotrivă, în legătură cu 107. Da, aveți dreptate, trebuie să votăm și 107. Da, tocmai a fost retras. Tocmai a fost retras, ni s-a spus acum. 108. Tocmai am votat 108. Compromisul H. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Și trecem la 125. Uh, one, uh... Deci 125, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul I, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 126 res, retras, 127 este caduc, 128 este caduc și ajungem la 129. Deci, Cine este pentru 129? Împotrivă? Abțineri? Respins. 131 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 134 pentru? Împotrivă? Verificăm 134. Cred că a fost destul de clar, dar verificăm electronic. S-a închis votul. 16 pentru, 27, 28 împotrivă, respins. 135 pentru, împotrivă, abține, respins. 136 retras, 138 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 11 al Comisiei FEM, cine este pentru, împotrivă, abțineri respins. FEM 15, o amendament oral al raportoarei. Am cerut un vot pe părți. Prima parte plus și a doua parte minus. În momentul la față apare ca amendament oral, însă vom verifica. Până unde ajunge prima parte? Prima parte este întregul paragraf și vreau să șterg uh, ultima propoziție cu uh, rate de înlocuire mai scăzute pentru bărbați decât ale bărbaților. Deci vreau să păstrăm prima parte și să ștergem a doua parte. Însă nu am textul în engleză în fața mea. Dacă vreți, vot pe părți, foarte bine, însă nu acestea au fost amendamente orale. Deci, prima parte. Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Cine este pentru a doua parte? Împotriva abțineri? Respins. Deci 139 a fost retras. Compromisul G, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ajungem la 149 pentru, împotriva, abțineri, respins. 150 pentru, împotriva, abțineri. Vom verifica electronic. Cred că a fost respins, însă s-a deschis votul pe 150. We have one EPP, two men. Este un membru în plus din partea PPE. We still have one EPP. În continuare, un membru în plus din partea PPE-ului. Bine, atunci s-a închis votul. 14 voturi pentru, 28 împotrivă sau 27 împotrivă, respins, 151 res, retras, 152 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 154 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și sărim până la patru Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 165 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 166 retras, 100, 69 caduc. Deci votăm de fapt 169 pentru, împotriva, abțineri, respins. 168 pentru, împotriva, abțineri, respins. 170 pentru, împotriva, abțineri, Respins. 171. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 174. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 175. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul L. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. După care sărim la compromisul M, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 5. Se pare că trebuie să votăm amendamentul Econ 5. Cine este pentru? Împotrivă. abținere se adoptă. IMCO 2, ultima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 186 a fost retras, deci 187 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 190 a fost retras. Îl vot pe părți la 191. Prima parte din 191. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Partea a doua din 191 pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 192 pentru, împotrivă, vom verifica 192, s-a deschis votul. how did you vote? Okay. Și care a fost votul dumneavoastră? S-a închis votul. 26 pentru, 17 împotrivă, deci se adoptă. 194 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 195 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 197 și 198 retrase. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și ajungem Se pare că 206 a fost inclus în compromis, însă nu a fost retras. Trecem așadar la 207, care a fost, tocmai a fost retras. Tocmai ni s-a spus că a fost retras. 207 a fost retras de către autor. Deci, compromisul P. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 211 și 217 identice pentru, împotrivă, abțineri, respins. 212 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 213 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 204, 214 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 215 pentru, împotriva, abțineri, respins. 216 res, retras, 218 pentru, împotriva, abțineri, respins. 219 pentru, împotriva, vom verifica 219. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul 27 pentru, 20 împotrivă, deci se adoptă. 220 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 221 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 222 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 223 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 224 retras, 225 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 226 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 227 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 228 pentru, împotriva, abțineri, respins. 229 pentru, împotriva, abțineri, respins. 230 pentru, împotriva, abțineri, respins. 232 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul Q pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ajungem la 239 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 240 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 241 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 242 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost respins. Vom verifica. 242. Vote is closed. S-a închis votul. 24 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. 243 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 244 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 245 s-a retras, 246 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 247 s-a retras, 248 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 249 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul R pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. unu pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 262 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 263 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 264 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 265 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 266 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul S pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul T. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 291. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 292. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul U. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trei sute pentru, împotrivă. Da, 300, spune președinta, pentru... Pentru... Împotrivă. Abțineri se respinge. 301 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trei sute zece pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 313 pentru, împotrivă. Nu mi-a fost foarte clar, cred că se respinge. 315 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 316 s-a retras. Bine, spune președinta, facem o verificare electronică la 315. S-a deschis votul. The vote is open. The vote is closed. S-a închis votul. 19 pentru, 28 împotrivă, se respinge. 316 retras. 317. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 318. Un amendament oral. Ștergem ECOFIN și înlocuim cuvintele de pe document pentru împotrivă. Abțineri. Facem o verificare electronică pentru 318. Vote is closed. S-a închis votul. 23 pentru, 24 împotrivă, se respinge. 319 pentru, împotrivă, obțineri, se respinge. 320 pentru, împotrivă, obțineri, se respinge. Econ 26, 27, 28, 31, 30, 44, 40, adoptate fără vot. Doamna Oman Reuten, punct de procedură. Da, doamnă președinte, pentru a garanta coerența raportului, am listat uh, amendamentele Econ într-o altă ordine și această ordine va fi păstrată. Da, spune președinta. Se pare că este totul în regulă, nicio problemă. Oricum, o vom uh, trata ulterior. 321. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 323. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Treste 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 330 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 331 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 332 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 333 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 334 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 336 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 337 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 338 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39. retras. 340, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 341, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bine, putem să luăm să votăm împreună de la 342 până la 350. Deci, ajunsesem la 342 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 343 retras, 344 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 345 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 346 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 347 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 348 retras, 349 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 350 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 352 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 354 pentru, Împotrivă. obțineri, Se respinge. Compromisul X. Pentru. Împotrivă. obțineri, Se adoptă. 355. 355, deci, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 356, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 357, Uh, și 358 la un loc, pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 359 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 360 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 361 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 362 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul Y pentru împotrivă abțineri se adoptă. La IMCO 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cred, spune președinta. Încă o dată, INCO 16 pentru împotrivă abțineri. Da, clar a fost adoptat. 366 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 367 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 368 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 369 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 370 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 371 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 372 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 375 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul Z pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la compromisul dublu A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 390 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 391 și 392, 393, 95, 94, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 394, 96, 97 retrase. 300, 397 votăm pentru împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul WB pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Two. Trebuie să votăm 402 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul CC, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 411, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 412, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 413 pentru, împreună cu 414 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Compromisul DD pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se adoptă, se scuză președinta. M-am încurcat, spune președinta. Compromisul dublu de așadar, a fost adoptat. 415 retras, Econ fără vot, IMCO 24 pentru, împotrivă, abțineri, facem o verificare pentru IMCO 24, s-a deschis votul. The vote is open on IMCO 24. S-a deschis votul pentru IMCO 24. S-a închis votul. 31 pentru, 60 împotrivă și se adoptă. 416 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 417 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Econ 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 418 pentru ștergere, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul EE pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mergem la 4, 2, 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4, 2, 4. Pentru ștergere. Pentru. Împotrivă. Vom verifica la 424. Am deschis votul. Oh, no, it's very clear. Ba, nu este foarte clar, spune președinta. 424. It's, uh, amendment for... Amendamentul 424. Which is seeking a deletion. Care, pentru care se încearcă ștergerea. Amendamentul 424. Am închis votul. 44 pentru, 3 împotrivă. Se adoptă. 425, 426 retrase, 424 devine caduc, 428 pentru, împotrivă, obțineri. Se respinge. 429 pentru, împotrivă. Vom verifica 429. Am deschis votul. Uh, one PP, EPP. Uh, Un uh, membru PP în plus. Am închis votul. Optsprezece pentru, 28 împotrivă, se respinge. Trecem la Econ 35. 49, toate se adoptă fără vot. Econ 35, trebuie să votăm. Econ 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Econ 47, adoptat fără vot. Econ 24, cu amendament oral din partea raportorului. Econ 24 se adaugă după pentru a proteja și așa mai departe cuvintele rezervă, uh, book reserve. Cine este pentru? Econ 24 cu amendament oral. Eu am înțeles că 35 a fost respins. 45 a fost respins. Am înțeles bine, nu? Econ 45 a fost respins și votăm acum Econ 24 cu amendament oral al raportoarei. Pentru Econ 24. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 431 și 433 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul FF. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm partea de la 439, partea din mijloc. Deci 439, doar partea din mijloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Par 440 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul GG. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 443. Trebuie să votăm 443 pentru Dacă am, nu mă înșel, am votat compromisul, spune doamna Ruiton. Nu, aveți dreptate, am greșit. Președinta, 442 a devenit caduc pentru că compromisul HH a fost adoptat. Deci trecem acum la amendamentul 443 pe care trebuie să-l votăm. Pentru, cine este pentru 443? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul HH. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 451. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 452 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 453 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul II. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Econ 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Econ 56. Se votează doar ultima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 458. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 459 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 460 și 461 retrase, 462 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 463 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la considerente. Considerentul A, amendamentul 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6. Este compatibil cu amendamentul 5. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. La fel și la șapte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 s-a retras, 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11. Compatibil pentru, împotrivă, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 a fost retras. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15. Pentru. Împotrivă. Vom verifica 15. Am deschis votul. I think it's carried, but I'm not sure. Vote is closed on... Am închis votul. 26 pentru, 18 împotrivă, o abținere se adoptă. 16 pentru, împotrivă. Cred că situația este aceeași, dar haideți să verificăm 16. Am deschis votul. Am închis votul. 29 pentru, 18 împotrivă. Se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 a fost retras. 20 pentru. Împotrivă. Ah. Vom verifica 20. Am deschis votul. Vote is closed. Am închis votul. 26 pentru, 21 împotrivă. Se adoptă 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22. Prima parte este admisibilă, a doua parte nu. Votăm prima parte. 22. Pentru, împotrivă, vom verifica 22. Am deschis votul. Cred că este respins, dar nu sunt sigură. Am închis votul. 17 pentru 27 împotrivă, 3 abțineri se respinge. 23, 24, 25 au fost retrase. Ajungem acum la FAM A. Pentru împotrivă, abțineri se respinge. FAM C. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. FAM D. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. FAM E. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM H pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FAM I pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FAM J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM K acoperit de FAM F, dar votăm oricum. FAMK pentru, împotriva, abțineri, se respinge. FAM L pentru, împotriva, abțineri, se respinge. FAM M acoperit de FAM A spune doamna Ruiten, era deja acoperit de FAM A și H, deci nu ar fi trebuit să votăm. Doamna președinte, așa înțelesesem și eu din lista de vot, că era acoperit de FAM A, dar am fost informată că trebuie să votăm oricum, chiar dacă a fost acoperit. Nu are sens, dar așa am înțeles și eu. Să votăm oricum. Doamna Ruiten, nu vreau să avem dubluri. doriți o clarificare? Cred că trebuie să votăm, pentru că FAM A a fost respins. Doamna Ruiten, dacă FAM K este acoperit deja, doamna președintă, FAM A a fost respins. Covered by H and F. FAM K este acoperit deja de H, acesta a fost acceptat. F a fost acceptat. F a fost acceptat, dar este acoperit numai dacă FAM A ar fi adoptat. Deci votăm FAM M. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. FAM O. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Apoi, la amendamentul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 și 3 sunt retrase. 4, amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1.8. Amendament oral pentru, împotrivă, obțineri, se adoptă. Votăm acum proiectul de rezoluție în ansamblul său. Deschidem votul. Am închis votul. Lipsa o persoană. Închid votul. 40 pentru, 6 împotrivă, o abținere. Felicitări doamnei Ruiton. Următorul vot este... Îmi cer scuze, o intervenție rapidă a raportoarei. Mulțumesc uh, sincer tuturor raportorilor din umbră și tuturor deputaților, mai ales raportorilor din umbră. Îl văd aici pe Friedrich Haian. Vă mulțumesc chiar foarte mult. Mulțumesc. Trecem acum la avizul domnului Coferati privind uh, situația și sinergiile viitoare pentru creșterea eficienței între uh, FEDER și alte fonduri structurale. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, îmi cer scuze. Nu văd cum decurge votul. Vă rog, cei care vreți să plecați, să plecați din sală cât mai rapid, astfel încât să putem vota raportul domnului Coferati. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că s-a respins. Compromisul A, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Nu ridicați mâinile. Să verificăm electronic amendamentul 9. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 12, s-a deschis votul. S-a închis votul. 27 pentru, 17 împotrivă, o abținere se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, Uh, is there any objection to an oral amendment? Există obiecții la un amendament oral la amendamentul 15. Obiecții? Domnule Coferati? Îmi cer scuze, doamnă președinte, cred că amendamentul oral trebuie să fie votat la început, pentru că adoptarea amendamentului oral va, ar schimba votul pe următorul amendament. Deci să votăm amendamentul oral înainte de amendamentul 15. Deci trebuie o clarificare în legătură cu amendamentul oral, pentru că acesta nu este în foaia de vot. Domnul Coferati sau persoana care l-a propus trebuie să-mi clarifice despre ce este vorba. Ce vrea să spună amendamentul oral? Mulțumesc, domnul președinte. Acest amendament vrea să schimbe cuvântul politici în politică și, de asemenea, vrea să șteargă ultimele câteva cuvinte de la and emphasis on more competitive behavior. Domnule Coferati, nu, nu există nicio problemă în ceea ce mă privește. Bine, deci votăm amendamentul 15 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul D. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 21. Cu amendament oral al raportorului pe care îl dețineți. 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul E. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotriva, abțineri. Cred că vom verifica electronic 26. S-a deschis votul. S-a deschis votul pe amendamentul 26. un membru în plus din partea PPE. S-a închis votul pe amendamentul 26. 26 pentru, 15 împotrivă, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28, la amendamentul 28, cine este pentru? Cine este pentru? Este vorba de interveniți pe amendamentul 28. Aș dori să retrag acest amendament. Se retrage. Se pare că există un amendament oral la compromisul F. Îi dau cuvântul domnului Coferati dacă dorește să ne-l explice. Domnule Coferati. la modifica rispetto al testo che era stato inizialmente. Mulțumesc, doamnă președinte. Schimbarea intervine la sfârșitul amendamentului oral, unde vorbim despre creșterea finanțării pentru Fondul Social European. Dacă vrem să introducem aceste schimbări. Deci aceasta este singura schimbare. Există obiecții? O să votăm atunci compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20, 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă. Verificăm 34. Să deschizi votul electronic. The vote is closed. S-a închis votul. 25 pentru, 20 împotrivă se adoptă. 35 este caduc. Îmi cer scuze, compromisul G, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, verificăm electronic 39. S-a deschis votul. Think it's carried, but not sure. Cred că a fost adoptat, dar nu sunt sigură. S-a închis votul. 28 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să votăm electronic proiectul de aviz. S-a deschis votul. S-a închis votul. 46 pentru, nimeni împotrivă. Felicitări, domnule Coferati. Trecem acum la o serie de voturi în legătură cu proiectele de aviz ale domnului Uri. Primul cu privire la descărcarea de buget pentru general, bugetul general, secțiunea a doua, comisia. Secțiunea a treia, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Următorul vot, același raportor, Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Vot electronic pe acest aviz. S-a deschis votul. S-a închis votul. 45 pentru, nimeni împotrivă, o abținere. Trecem la descărcare de gestiune 2002, 2009 pentru Fundația Europeană pentru Formare, pentru, împotrivă. Vom verifica amendamentul 1, votul este deschis. S-a închis votul. 31 pentru, 15 împotrivă, se adoptă. Vot electronic pe proiectul de aviz. să deschid votul. Vote is closed. S-a închis votul. 46 pentru, niciun vot împotrivă. Trecem la descărcarea pe 2009 Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă. Un amendament. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. Ele... votăm electronic proiectul de aviz. S-a deschis votul. S-a închis votul. 45 pentru, un vot împotrivă, nicio abținere. Trecem la următorul vot. Descărcarea de gestiune 2009, Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în muncă. Două amendamente. Amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 2, pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. S-a deschis votul în legătură cu acest aviz. S-a închis votul. 45 de voturi pentru, 0 împotrivă și nicio abținere. Felicitări raportorului. Astfel ajungem la sfârșitul voturilor. Următoarea reuniune va avea loc la Strasburg în 14 februarie la ora 19 14 februarie, la ora 19, la Strasburg. Vă mulțumesc!